delegații. Lista acestor numiri va fi publicată în procesul verbal al acestei ședințe. Dacă până la aprobarea procesului verbal nu există obiecții, atunci aceste numiri vor fi considerate ca fiind confirmate. Vineri, conform articolului 74 al regulamentului, împreună cu președintele Consiliului voi semna Opt acte legislative care au fost adoptate. Titlurile respectivelor acte legislative de asemenea vor fi menționate în procesul verbal al ședinței de astăzi. Și trecem acum la planul de lucru. Președintele